Comisia pentru Afaceri Juridice, reuniunea sa din 17 septembrie 2013, a verificat uh, noile mandate conformitate cu articolul 3 și 4 al regulamentului și a uh, hotărât să le declare ca și valide. E vorba de domnul Iñaki Razabalbeita Fernandez, cu efect din 11 iulie 2013, domnul Eduard Raul Helvic și domnul Ovidiu Ioan Silaghi, cu efect din 4 septembrie și doamna Martina Michels începând din 5 septembrie 2013. Sper să putem declara aceste mandate ca fiind uh, valide. Există obiecții? Nu, atunci validitatea acestor mandate este confirmată. Vreau de asemenea să vă informez că doamna Nessa Childers a părăsit grupul SCD din 17 septembrie 2013.